Okay, colleagues, we move to the explanation. Dragi colegi, trecem la explicarea voturilor și începem cu raportul uh, Natalie Grisbeck. Și dau cuvântul, în primul rând, domnului Deva. Un minut, vă rog. Domnule Deva. Mr. Deva. That's mine. I'm a director Mr. Deva. Domnule Deva. If you wish to speak, if... Doar dacă doriți să luați cuvântul, dacă nu, nu e nicio problemă. Doamnă președintă, unul din cele mai importante lucruri preluate din uh, tradiția juridică a Regatului Unit este reprezentată de tradiția pornită de la Magna Carta, și anume nici unei persoane nu îi se poate face proces, nici o persoană nu poate fi arestată, nu poate fi ținută în închisoare pe, pe o perioadă uh, lungă de timp fără un motiv întemeiat. Această tra- tradiție conform căruia toată lumea, inclusiv monarhii, se supun legilor, a fost o, una din cele mai importante caracteristici ale sistemului nostru legal, prezumția de nevinovăție până când ți se dovedește vinovăția. Dacă avem o structură diferită legală, atunci statul devine partenerul uh, dominant în uh, relația cu cetățenii. Pe când, dacă statul este cel care trebuie să îți dovedească vinovăția, atunci drepturile cetățenilor trebuie să fie puse pe prim, în prim plan. Vă mulțumesc, domnule Deva. Doamna Morva are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte Prezumția de nevinovăție este o chestiune foarte importantă și am votat în favoarea acestui raport, cu atât mai mult cu cât prezumția de nevinovăție este un principiu foarte important pentru cetățeni ca să se poată apăra, pentru, ca, pentru a-l putea apăra pe cetățean împotriva exceselor puterii. Mai ales în cazul unui dosar uh, sau în cazul în care arestarea este motivată politic, cum e cazul în România, împotriva cetățenilor maghiari uh, din uh, cazul numit Ișvan Beche. Iată de ce prezumția de nevinovăție este foarte importantă. Sarcina probei ar trebui să fie a autorităților autoritățile ar trebui să prezinte dovezi ca să arate uh, vinovăția persoanei respective. Lucrul acesta nu s-a întâmplat. Arestarea unei persoane sau ținerea uh, unei persoane în arest pentru o perioadă de timp și aici s-a întrerupt microfonul, mulțumesc. Trecem la domnul Poșpisil. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat pentru acest raport. În dezbaterea de ieri am exprima, explicat de ce este important să avem uh, un cod de uh, procedură uh, unică în uh, Europa. Avem mandatul european de arest uh, și așa mai departe. Este foarte bine că acest uh, proiect uh, a fost adoptat în versiunea uh, Parlamentului European, care a înlăturat o serie de neajunsuri din propunerea Comisiei. Este bine să eliminăm excepțiile la regulă și anume că sarcina probei trebuie să o facă parchetul, statul, adică și nu cetățeanul de ce dorea Comisia să elimine acest principiu fundamental? Nu știu. Sunt mai multe interpretări care au fost uh, uh îmbunătățite. Uh, domnul Mamikins. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Prezumția de nevinovăție este unul din cele mai importante principii ale sistemului uh, legal și prezumția de nevinovăție este importantă peste tot în lume. Am fost de acord cu decizia de astăzi. Cred că în uh, procedurile penale nu trebuie să se recurgă la forță și este important să nu ca o persoană să nu fie prezentată ca fiind vinovată până când vinovăția nu i-a fost uh, dovedită. Și elementele uh, referitoare la sarcina probei din acest raport sunt deosebit de importante. Aș dori să, să spun din nou că am votat pentru acest raport, pentru că eu sunt eu, eu consider că sunt că aceste proceduri uh, trebuie să fie respectate și vor fi importante pe viitor domnul Kelly, Sean Kelly. Mulțumesc că am votat în favoarea acestui raport și mă bucur că majoritatea eurodeputaților au votat în favoarea lui pentru că propunerile sunt foarte rezonabile și ele interzic autorităților publice să dea informații pe presei dacă afectează prezumția de inovinovație autoritățile n-au voie să folosească forța pentru a obține informații și sunt limitări foarte stricte în ceea ce privește dezvoltarea cazului în absența acuzatului. Toate acestea sunt extrem de importante pentru a avea un sistem uh, juridic corect și legal care să aibă o proceduri transparente și cât mai clar cu putință. Și e, sigur, Lucrul acesta este foarte important pentru Uniunea Europeană. Este vorba de Uniunea Valorilor care respectă drepturile tuturor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Hanan are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu 800 de ani în urmă am stabilit principiul habeas corpus, că nu pot să fii arestat sau deținut fără scop. Acum, în numele creierii unui sistem de justiție european și prin mecanismul mandatului uh, de arestare european, acest principiu a fost abandonat. Am fost implicat într-un uh, caz în care un tânăr unde era vorba clar de o identitate falsă, a fost deținut 2 ani în uh, Grecia, 11 luni într-o închisoare îngrozitoare din Europa, pentru uh, un uh, act penal care a fost desfințat pentru că era vorba de un fals caz. Nu e vorba aici de prezumția de nevinovăție, să fii deținut fără nicio probă atâta vreme putem să tragem concluzia că procesul este uh, o pedeapsă. Acum, la aniversarea Magni Carta, uh, mi se pare că este o insultă uh, că vorbim despre prezumția de nevinovăție. Mulțumesc, domnule Henen. Domnul Polciac. Děkuji za udělení slova, paní předsedkyně. Já bych chtěl... Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, doamnă președintă. Aș dori să precizez că Anul trecut am comemorat 800 de ani de la adoptarea Magna Carta Libertatum. Și pentru noi, în calitate de Parlament European, a fost necesar să insistăm nu doar asupra garanțiilor uh, materiale a unui proces uh, corect, dar și asupra uh, normelor procedurale care fac parte dintr-un proces corect. În anumite state, aceste principii au funcționat deja de mai multe secole și nu este posibil să uh, diluăm să pre- anumite drepturi, anumite garanții, să prevedem anumite excepții de la acestea, garanții care au dovedit că funcționează deja de secole și fac parte dintr-un, uh, din procedurile penale a unui a unui proces corect. Mulțumesc. Trecem la raportul uh, doamnei Ford și primul vorbitor este domnul Mamikins. Kunze. Kopienas mērogā legāla sistēmā individuāla aizsardzības līdzekļu atrašanai vienotu tirgu. Mulțumesc foarte mult. Este foarte important să avem un echipament uh, individual de protecție și să avem măsuri pentru acest lucru datează din 1989 și de asemenea se datorează evoluțiilor tehnice din Uniunea Europeană. Este momentul să modernizăm directiva pentru că este necesară pentru piața comună. Cred că acest echipament individual de protecție este foarte important dacă vorbim de soldați, de pompieri și dacă vorbim și de alte persoane care îl utilizează avem nevoie de reguli diferite în ceea ce privește calitatea și utilizarea. Cred că este un raport foarte bun. Și vreau să accentuez încă o dată că am votat în favoarea acestui raport. Mulțumesc. Domnul Kelly are acum cuvântul. Mulțumesc din nou, domnul președinte. Am votat pentru acest raport, desigur. Raportoarea Vicky Ford a făcut foarte mult și merită să fie lăudată pentru această uh, muncă. Acum trebuie să se facă o evaluare a conformității. Detaliile de contact trebuie să fie pe uh, produsul respectiv pentru a putea fi contactat de uh, autorități. Există obligația lingvistică pentru importator să utilizeze uh, limba oficială uh, a uh, țării de import. Utilizarea unui limbaj care să fie ușor de înțeles de uh, consumator, mai ales instrucțiunile de precauție. Uh, Raportorul cere obligația producătorilor să se asigură că instrucțiunile sunt clare și ușor de înțeles, să se asigură că performanțele, uh, testele uh, făcute sunt toate în regulă. Deci, uh, transparența și eficiența sunt extrem de importante pentru a asigura o protecție maximă a cetățenilor europeni în contextul um, echipamentului individual de protecție. Mulțumesc, domnul Hennen paní předsedající Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, doamna președintă. Să știe faptul că protecția individuală merge în mână cu evoluțiile tehnice. Noile tehnologii aduc uh, oportunități noi, dar și noi riscuri și există o strânsă legătură cu respectarea principiilor pieței interne. Îmbunătățirea regulilor referitoare la echipamentul de protecție personală va avea un impact pozitiv asupra uh, protejării lucrătorilor la locul de muncă. Am uh, fost de acord cu această propunere, aș dori să o uh, felicit pe raportoare pentru munca excelentă. Am decis să fac o comparație între argumentele pro și contra și din punctul de vedere al protecției personale, cred că nu ar trebui să uh, ratăm oportunitățile aduse de noile norme legislative. Și cred că ar trebui să încercăm să respectăm standarde cât mai stricte. Vă mulțumesc. Trecem acum la raportul uh, Stiller, aparatele consumatoare de combustibil gazoși. Dau cuvântul domnului Mamikins. Yes. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulți locuitori ai Uniunii Europene folosesc uh, petrol sau uh, deșeuri biologice pentru a-și uh, încălzi locuințele. Combustibilii gazoși sunt însă cele mai, cei mai populari. De foarte multe ori, uh, utilizatorii sunt uh, situații în apropierea unor instalații care folosesc combustibil gazos și pentru încălzire. Deci uh, susțin ideea asigurării siguranței și protecției celor care folosesc aceste instalații. mai ales dacă lucrul acesta nu este făcut așa cum trebuie. Deci unificarea și standardizarea utilizării acestor instalații este foarte importantă. E o propunere foarte bună, mulțumesc foarte mult. Domnul Kelly are cuvântul la. Mulțumesc din nou, doamnă președinte. Ca și la uh, raportul precedent, raportoarea Catherine Stiller merită să fie felicitată. Este un raport uh, sensibil, delicat. Am votat în favoarea acestuia. Este important pentru că schimbă directiva pe care o avem. Uh, am uh, auzit mult vorbindu-se despre piața unică în această dimineață de la președinția olandeză. Uh, și s-a făcut referire la gaz, care va fi o componentă uh, foarte importantă, chiar dacă trecem la energiile regenerabile, care sunt intermitente. Deci gazul este uh, viitorul nostru. Aparatele trebuie să fie de un nivel înalt, pentru că pot să emită monoxid de carbon, care este o emisie letală. Deci trebuie să asigurăm o protecție maximă pentru consumator. Mulțumesc! Uh, următorul raport, instalațiile pe cablu. Doamna Anderson. There are many thousands of cables. Există foarte multe instalații pe cablu care funcționează în Europa și este deosebit de important ca, uh, ca uh, cetățenii să aibă încredere în aceste instalații. Acest regulament va actualiza și va consolida standardele de construire al acestor instalații pe cablu în calitate de membru al grupului politic social-democratic care se ocupa de acest uh, dosar, salut uh, noile norme adoptate, um, salut uh, activitatea depusă pentru a îmbunătăți regulamentarea acestor instalații, impunerea unui regim de sancțiuni mult mai sever pentru a preveni și pentru a răspunde încălcării legii. Mulțumesc, domnul Mamikins. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană este lider în ceea ce privește instalațiile pe cablu. Aproximativ 750.000 uh, de asemenea instalații. Uniunea Europeană este și lider în ce privește producerea de asemenea echipamente, deci e corect ca nou regulament să reprezintă o îmbunătățire față de situația anterioară. Așa că standarde noi uh, vor fi de acum puse în aplicare și uh, de asemenea regulamente de ordin tehnic. Lucru e foarte important. Este important că din punct de vedere istoric unele instalații vechi nu sunt influențate de aceste noi reguli. Deci am votat uh, pentru acest raport. Și acum are cuvântul domnul Kelly. Mulțumesc din nou, doamnă președinte. Ca și pentru celelalte două rapoarte, acest raport ne dă ocazia să punem în aplicare prevederile pieței unice și, desigur, am votat pentru. Am fost prezent la dezbatere ieri și mulți uh, eurodeputați uh, și-au exprimat, nu deloc uh, surprinzător, susținerea. Poate că nu se face publicitate raportorului, însă această legislație ajută la o mai mare siguranță pentru cetățenii europeni. Pentru că Uh, instalațiile pe cablu sigure, infrastructura constituie uh, un element important uh, pentru populație. Este o abordare rațională pentru a lăsa în spate neajunsurile. Deci felicit raportorul încă o dată. Mulțumesc. Domnul Hannan nu este, deci trecem la următorul raport, procesul de pace din Columbia, domnul Pospișil. Předsedkyně, já jsem podpořil toto usnesení. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am votat pentru această rezoluție și am dorit să iau cuvântul pentru că deseori um, discutăm încălcările drepturilor omului pe glob, discutăm despre locurile unde au loc uh, conflicte sângeroase și această rezoluție este o excepție de uh, salutat, pentru că prin ea salutăm procesul de pace care se desfășoară în Columbia. Am votat cu mare bucurie această rezoluție pentru că după decenii de război civil sângeros în Columbia, vedem că a apărut o luminiță de speranță care ne dă speranțe să credem că acest conflict se va sfârși Armistițiul a fost semnat, a fost uh, pregătit deja de mai mulți uh, ani și dacă acordul respectiv va fi finalizat în acest an, uh, Columbia va fi pașnic acest an. Vă mulțumesc, domnul Mamichins. Bun. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Războiul civil din Columbia este printre cele mai îndelungi conflicte din istoria modernă. Sute de mii de persoane și-au pierdut viața în acest conflict. Multe persoane au fost răpite de la familiile lor. M-am întâlnit cu președintele Columbiei anul trecut, că am făcut parte din delegația Parlamentului European și recent uh, a avut loc uh, un eveniment pozitiv. Al cincilea articol din acordul general privind victimele este un pas înainte extrem de bun. Sunt, s-au înregistrat foarte multe dificultăți cu care s-au confruntat părțile. Au fost o serie întreagă de intermedieri uh, și intermediari, Norvegia, Argentina, Vaticanul. Și este foarte bine că noi, Parlamentul European, am făcut un pas înainte în acest sens. Mulțumesc foarte mult. Închidem, deci, uh, această raport. Ședința se suspendă până la ora 3. Mulțumesc!